Colleagues, uh, begin to take your seats. Good afternoon. If you're not involved in the votes this afternoon. Dacă nu participați la vot în această după-amiază, vă rog frumos să părăsiți sala și dacă participați, vă rog să luați loc. Mm-hmm. Um, so colleagues, uh, we had a pause, um, at least one of the groups didn't. Dragi colegi, am avut o pauză pentru că unul dintre grupuri nu avea lista de vot. Vreau să verific. Da, Peter. Mulțumesc, dragi colegi. Vreau să verific că toată lumea are cartela de vot. Toate voturile sunt electronice în această după-amiază. Deci vreau să verific că aveți cu toții cartela de vot. Dacă cineva nu o are, rog să se manifeste acum. Este indispensabil să aveți cartela de vot pentru că toate voturile vor fi electronice. Acestea fiind zise, dragi colegi, trecem la primul vot. Vă rog frumos să faceți liniște în sală. Inclusiv membrii staffului. Vă rog frumos să uh, luați loc dacă nu faceți nimic uh, absolut indispensabil și lumea din spate este rugată să ia loc. Dragi colegi, bună ziua! Începem cu primul vot din această după-amiază în ce privește CEPOL și avem o propunere de regulament a Parlamentului și a Consiliului care stabilește regulile de funcționare pentru CEPOL. Avem un vot unic, raportul este doamna Kinga Gol, vot electronic, dacă toată lumea este gata, să deschis votul. So colleagues, if we just pause, okay, if we just pause for one moment, the EPP. Avem un uh, deputat în plus de la PPE. Colleagues, um, okay, and while the EPP... Cât timp PP-ul își face ordine, avem o sală atât de plină în această după-amiază și cât timp eu vorbesc, ar fi bine dacă restul oamenilor ar șopti sau ar tace din gură și de la PPE și de la uh, Socialiști Democrați avem un membru în plus, deci trebuie să refacem votul. It doesn't change this vote, but clearly if we can just make arrangements in your own time, take your time. There's no rush. Okay? And it doesn't change this vote, which of course... Nu se modifică rezultatul votului. So if, if the members on both sides withdraw their... Dacă toată lumea poate să scoată cartela de vot, mai bine zis cei care au votat în plus, dacă pot să-și retragă castela de vot ca să avem rezultatul final, se adoptă. Felicitări doamnei Gol. Doamna Gol dorește să spună câteva cuvinte. O propoziție, vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, mai ales doamnei Beniova, care m-a sprijinit în timpul negocierilor și vreau să mulțumesc și secretariatului. Thank you very much. Okay, colleagues, so we move to... Bine, dragi colegi, trecem la cel de-al doilea vot. Registrul cu numele pasagerilor, raportor domnul Cărcop. Dacă nu dorește să spună nimic, putem să trecem imediat la vot. Imediat, dragi colegi, va fi un vot făcut electronic în mod integral, așa cum am cerut cel puțin unul dintre grupul. Everyone's ready? Colleagues, stay. Obviously, if you keep the noise level down as we as we thought, that would be really helpful. Da. Haideți să începem. Amendamentul 48, 49 și 50. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. And um, we still, colleagues, uh, we just pause for a moment. The SND still has one full. Avem în continuare un deputat în plus de la socialiști. Vă rog frumos. Could make those arrangements. colleagues, when S&D is ready, that will mean the removal of one card. Asta înseamnă că trebuie să se retragă o cartelă dintr-o consolă de la socialiști. Okay. No, it's fine. No, it's fine. So... Deci, se respinge. Amendamentul 58. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. Compromisul 3. S-a deschis votul pe pagina 18 a listei de vot. and that is carried. Și se adoptă. Compromisul 4, pagina 22 pe lista mea, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5, pe pagina 32. S-a deschis votul. S-a închis. S-a închis. Se adoptă. Îmi cer scuze, dragi colegi, trebuie să spun din nou că avem în continuare un deputat în plus de la Socialiști și Democrați. Compromisul 6, pagina 37, în versiunea mea, să deschid votul. S-a închis. Se adoptă. Compromise 7. Compromisul 7, pagina 46, s-a deschis votul. 46. I realize it's taking time for you to... Îmi dau seama că vă trebuie timp să ajungeți la pagină. <laughs> Nu știu cui a fost ideea. Da, e târziu, dar uh, așa, pentru data viitoare gândiți-vă mai bine. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 8, pagina 55. S-a deschis vot. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9, să deschizi votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 10, pagina 72, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă compromisul 11, pagina 74. S-a închis votul și se adoptă compromisul 12. Compromisul 12 Pagina 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 13. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14, pagina 86-87. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15, pagina 87. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 16, pagina 88. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 17, pe aceeași pagină. s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 18, pagina 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă Compromisul 19, pagina 92, să deschizi votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 20. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 21, pagina 93. Să deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Dragi colegi, acum votăm uh, considerente și citate. Amendamentul 51, să deschis votul. S-a închis. Votul s-a închis acum. Se respinge. Amendamentul 53. Să deschizi votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 54. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Acum, compromisul 22 până la compromisul 56, votăm în bloc, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Am ajuns la pagina 117, votul asupra textului astfel modificat. Nu? Scuze, am uitat ceva? Am ratat ceva? Nu. Era un, un vot în bloc, se explică domnului deputat. Okay. So as I was saying, cum spuneam, Președintele repetă în atenția PPE-ului că s-a votat în bloc, amendamentele de compromis s-au votat în bloc. Ar trebui să fiți mulțumiți că ați votat în bloc, că nu mai sunt voturi. Asta este vestea bună. Pagina 117. Votăm textul astfel modificat. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. If you want to vote not on block, please let me know. We can go back. Dacă sunteți împotriva votării în bloc, putem să revenim. The vote is closed. S-a închis votul. Și acum votăm mandatul pentru deschiderea negocierilor cu Consiliul. S-a deschis votul. Yeah. The vote is open. Colleagues, is everyone vote? Toată lumea votează. S-a închis votul. And that is agreed and congratulations. Se adoptă felicitări raportorului și tuturor raportorilor din umbră. Colleague, I'm going to suspend the meeting uh, before the next item so we can clear the room. Thank you.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

care protocol, pe post, în mod adică de la Stanbul, pe un și pune pentru ca obiectul de vidență. Păi la ora asta se poate să mă dar provare a farla affrontare perché una persona probabilmente malata che ha bisogno di rischio, guarda, sono d'accordo, ma non per qualcosa. Ma come, ma come lo Capito, cioè nel senso... Ci vado, mi Ma ti pare, infatti ho detto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 colleagues, everyone is here, so I'm going to... Um... Dragi colegi, suntem cu toți în sală, deci o să putem să începem dezbaterea. Yes, sorry, Brigitte, I know. I've started late today. I was actually came in late. I agree. Da, totul uh, a fost cu întârziere astăzi. Is it my fault? Okay. That's, <clears throat> that's not better. What's happening? Sorry. Yeah, that's better. Thank you. Um, <sighs> the, um, the proposal for a council decision is Propunerea de decizie a Consiliului care stabilește măsuri uh, temporare în ce privește protecția internațională uh, spre beneficiul uh, Greciei și a Italiei, raportor doamna Keller, și vă propun mai întâi să dăm cuvântul colegii noastre ca să-și facă prezentarea și apoi să dăm cuvântul lui Peter Nidmüller la punctul 11 în ce privește mobilizarea fondului tot pentru aceste măsuri uh, temporare de protecție internațională deci dăm cuvântul celor doi raportori și apoi uh, dau cuvântul colegilor care doresc să ia cuvântul. Mi se pare mult mai simplu așa. Mai degrabă decât să discutăm despre fiecare în parte, deci să le tratăm ca pe un pachet. Văd că toată lumea este de acord. Deci începem cu colega Keller. Obiectivul fiind să discutăm despre amendamente Data limită a fost pe 13 iulie. O las pe ea să explice. Și acum chiar avem suficient timp la dispoziție. Mulțumesc! Mai întâi vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperare, deoarece am avut uh, un uh, calendar foarte strâns. Cred că am bătut toate recordurile de viteză în acest Parlament. Acest subiect a fost dezbătut în mai multe rânduri. Vorbim despre o schemă de urgență de realocare în avantajul Greciei și Italiei ca să realocăm 40.000 uh, de oameni din aceste două țări care sunt, să spunem, statele din linia întâi și care se confruntă cu foarte multe sosiri. și Comisia a propus aceste scheme teoretic cu o formă obligatorie, dar Consiliul a spus nu să o facem pe o bază voluntară. Și noi vrem să trimitem un mesaj Consiliului și să spunem că suntem în favoarea unei scheme obligatorii de relocare și credem că un asemenea uh, semnal este foarte important și este necesar. De aceea, am spus în raport că noi sprijinim propunerea comisiei cu toate schimbările de care era nevoie, dar este doar un prim punct pentru că trebuie să ne uităm la cifre, la țări. Cei 40.000 nu pot să fie decât uh, un prim grup și spunem acest lucru foarte clar exprimarea fiind consolidată datorită amendamentelor dumneavoastră. De asemenea, vrem să subliniem faptul că știind că acest mecanism um, arată cum arată, vrem să fim siguri că va exista o schemă permanentă în situații de urgență de realocare și că ea va fi propusă în timp util. Comisia a anunțat undeva la sfârșitul anului și dacă nu se respectă acest termen, atunci noi să folosim uh, instrumentul uh, raportului din proprie inițiativă. Cum spuneam, sprijin pentru comisie, dar ținem cont de faptul că este doar un prim pas, pentru că este o măsură în, uh, regim de urgență și nu vrem să renunțăm la rolul nostru de colegislator. Și sunt bucuroasă de faptul că a existat sprijin pentru această măsură. Trebuie să ne gândim la acea mm, uh, etapă următoare, să vedem care sunt perspectivele de integrare pentru acești oameni și ca atare o să ținem cont de preferințele aplicanților. Acest lucru a fost um, um, îmbunătățit de către amendamente și bineînțeles că se va ține cont de um, eventual, prezența eventualelor uh, rude într-un anumit stat uh, și alte asemenea criterii, pentru că refugiații trebuie să fie uh, de acord să fie relocați într țara respectivă. Deci trebuie să extindem posibilitățile. Știm că nu va funcționa întotdeauna, dar vrem să încercăm să facem în așa fel încât totul să funcționeze cât mai bine. Sperăm că această schemă va deveni un succes. Noi spunem cel puțin 40.000 de oameni, poate să fie o poveste de succes și sperăm că atunci și alte state membre vor fi de acord să mai folosească această schemă pe viitor. Acestea sunt principalele puncte. Amendamentele și amendamentele de compromis uh, la care am ajuns uh, în timpul întâlnirilor noastre îmbunătățesc raportul. Vă mulțumesc frumos pentru cooperare și sper că și Consiliul, mă rog, ne-au consultat, uh, sper că vor accepta și ei amendamentele noastre pentru că detaliile sunt importante în acest uh, raport pentru ca schema să fie uh, un uh, succes. Sper că și Consiliul va fi de acord luni cu această cifră de 40.000. Chiar avem nevoie de eforturi din partea tuturor statelor membre ca ei să arate că dau dovadă de solidaritate. Vă mulțumesc frumos încă o dată, mulțumesc raportorilor din umbră, asistenților și secretariatului. Am muncit din greu în ultimele două săptămâni, dar sunt foarte bucuroasă că am reușit. Să terminăm și sper că și votul de mâine va fi unul de succes. Vă mulțumesc mult pentru comentarii. Thank you very much, Ska. Mulțumesc, Ska. Într-adevăr, calendarul era foarte uh, strâns și a fost o plăcere să ascult opiniile tale. Cum urmează, instrumentul financiar corespunzător de care se ocupă Peter. Așadar, am să-i dau cuvântul lui Peter Niedermüller ca să ne vorbească despre instrumentul financiar și apoi vă dau cuvântul raportorului număr pentru întregul pachet. Deputatul, da, mulțumesc. Este vorba despre instrumentul financiar corespunzător acelui mecanism. Pe scurt, după cum vedeți, eu salut propunerea Comisiei de a folosi instrumentul de flexibilitate pentru a crește fondurile disponibile la rubrica 3 din bugetul general al Uniunii Europene. După cum știți, aceste fonduri adiționale au scopul de a fi utilizate pentru mecanismul de relocare urgentă și uh, este vorba de mecanismul care tocmai a fost descris de către doamna Ska Keller. Eu pur și simplu propun să se modifice în sus cu 5 milioane de euro suma, în așa fel încât să putem crește Uh, personalul și bugetul EASO, deoarece acestui, uh, aceste entități se cer să, ai, să joace un rol de coordonare, mai ales la punctele de prim contact și ar putea fi probleme în statele care au cele mai mari uh, influxuri de migranți. Am cerut încă ze... Deci aici este vorba de încă 10.000 de persoane din mecanismul de relocare, însă am înțeles că această idee nu va fi uh, preluată în mecanismul de relocare, așadar că în cele din urmă în avizul meu nu am inclus o astfel de sugestie de creștere a cifrei cu 10.000. Nu am propus alte schimbări, aștept să văd ce opinii au raportorii în umbri, să vadă dacă e nevoie de alte ajustări. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Peter! Urmează raportorii din umbră pentru raportorul lui SCA. În primul rând este Ierun Leners, de la PP. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc SCA pentru introducerea foarte bună. Aș dori să mulțumesc uh, și secretariatului Libe, care a tot trimis uh, e mail până dis de dimineață sau până târziu seara. Deci și ei au făcut uh, eforturi foarte mari. Însă Văd că rezult, cred că rezultatul este foarte bun. Cred că am ajuns la o poziție comună între grupurile politice din Parlamentul European, mai ales în ceea ce privește problemele care au apărut la Consiliu pe aceleași chestiuni. Deci, cred că este bine vis-a-vis -vis de așteptările cetățenilor europeni față de noi. Acest mecanism de relocare a 40.000 de refugiați nu este o soluție la imensa problemă cu care ne confruntăm în ceea ce privește numărul foarte mare de uh, persoane care cer azil în foarte multe state membre, însă totuși este o măsură pe care trebuie să o ducem la bun sfârșit așa cum trebuie și să dovedim că funcționează și în momentul în care funcționează putem să ne inspirăm din uh, succesele din această măsură în așa fel încât să îmbunătățim și mecanismul de relocare permanentă aceste instrument permanent de relocare ar trebui să fie mult mai bine pregătit ca să facă față situației migratorii care se schimbă foarte rapid. El ar trebui să fie și mai flexibil. În ceea ce privește amenamentele de compromis, este, ele sunt doar o parte din, abroba, din abordarea noastră holistică cu privire la chestiunea migrării. Vom discuta aceste chestiuni mai în, apro- mai în profunzime în uh, raportul Metzola-Kenge. Însă, dacă acolo nu înregistrăm progrese, atunci nici aici nu vom înregistra progrese. Așadar, trebuie să ne menținem direcția în toate aceste dosare care sunt interconectate. Apoi, avem nevoie de o urmărire a situației după ce persoanele sunt uh, relocate, pentru că altfel mecanismul nu ar fi eficient. Deci, ce privește preferințele, atât statele membre cât și azilanții, trebuie să uh, fie luate în considerare preferințele ambelor părți în acest sistem pe care îl uh, punem noi la cale aici, ca să ne asigurăm că el funcționează. Vă mulțumesc foarte mult și aștept un vot pozitiv mâine. Mulțumesc. Raportorul SND, Iliana Iotova. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să-i mulțumesc doamnei Keller și să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră cu care am lucrat. Am fost o echipă excelentă. Am avut o misiune aproape imposibilă să facem față aceste chestiuni atât de delicate și să o rezolvăm, să găsim un text, în doar câteva săptămâni. Știți cât de sensibil este subiectul de la Comisie cât și la Consiliu. Nu am fi reușit fără asocierea Comisiei Libe și, de asemenea, le mulțumim asistenților noștri. În orice caz, astăzi și mâine vom dezbate acest raport cu câteva zile înainte de decizia Consiliului cu privire la acest raport. Care a fost poziția noastră? Am făcut compromisuri cu privire la anumite chestiuni. Nu ne facem iluzii cum că acest proiect ar trebui să fie obligatoriu pentru statele membre. Este primul punct important de subliniat. Apropo, nu știu dacă am înțeles corect reprezentantul președinției luxemburgheze, dar cred că ea mi-a confirmat că odată ce ea va fi luată, această decizie va fi obligatorie pentru toate cele 28 de state membre. Un al doilea lucru pe care doresc să-l subliniez, un al doilea lucru important pentru noi, pentru noi a fost foarte clar că este vorba de un proiect pilot, sunt abia primii pași. Dorim să-i oferim comisiei ocazia de a lansa acest proiect pilot. Toate acestea, în raportul nostru, noi insistăm asupra faptului că Comisia Europeană trebuie să se pregătească pentru stabilirea, pentru înființarea unui mecanism permanent, care sperăm că va apărea uh, până la sfârșitul acestui an. În plus, acest mecanism va fi lansat în 2016. Între timp însă, tendința este de a ajunge într-o situație din ce în ce mai dificilă, așadar trebuie să putem să răspundem circumstanțelor care se schimbă mereu. Acest raport este un prim pas în direcția pe care ia și raportul colegilor Metzela și Kenge, Raportul lor va veni această toamnă, însă cele două sunt interconectate. Măsurile noastre încep cu acest raport, însă ele vor continua și în textul lor. Deci sper că textul lor va apărea în uh, septembrie. Astăzi am căzut de acord cu privire la cele uh, cu privire la raportul de 40-60, a fost propunerea comisiei. Bineînțeles, noi ne dorim să revizuim funcționarea acestui uh, mecanism pilot, să spunem, peste cam șase luni, în așa fel încât să vedem dacă el este operațional, dacă funcționează sau dacă are nevoie de schimbări. O problemă mm, importantă se referă la cele două se referă la preferințe și anume pe de o parte, unii spuneau că ar trebui să ascultăm uh, preferințele persoanelor vizate, cred că este o soluție cea bună, însă în compromisul 6 am găsit uh, media de aur între cele două curente de gândire vis-a-vis -vis de această problemă. Noi, socialiști și democrații, vom sprijini acest compromis, numărul 6. Dacă e să facem o listă a preferințelor, noi nu am dori să fie o situație mai complicată pentru țările care nu doresc să accepte acest mecanism. Nu dorim să uh, le permitem să găsească și mai multe contraargumente. Cred că este o abordare înțeleaptă pentru relocarea refugiaților mai puțin în Italia și Grecia. Am avut o propunere, nu a fost foarte bine văzută, din nefericire, dar Mm, mi-aș dori ca textul să fie consolidat, spunând că Grecia și Italia, țările de unde provin refugiații, să își consolideze securitatea națională. Eu am insistat pe această idee și sper că în septembrie va reapărea această idee. Aș dori să vă mulțumesc tuturor încă o dată și sper că mâine ne veți sprijini prin votul dumneavoastră. Mulțumesc, Iliana. Acum trecem la Doamna Wikström. Cecilia, te rog. Mulțumesc foarte mult. Eu am venit ca să vorbesc în numele Angelica Milinar, raportorul nostru în umbră. Ea nu a putut veni astăzi și ea dorește să-i mulțumească raportoare și ea dorește să le mulțumească tuturor celorlalți raportori în umbră. Într-adevăr, a fost un a fost o muncă de echipă excepțională. Cred că avem nevoie de mai multă de mai multe astfel dovezi de muncă de echipă, în opinia mea personală. Din punctul de vedere al ALDE, este absolut important ca îngrijorările noastre să fie luate în considerare și am să le numesc. Un sistem obligatoriu de cote, o afirmare a faptului că sistemul Dublin nu funcționează și că trebuie să fie înlocuit cu un alt instrument, un instrument actualizat care să respecte nevoile secolului al XXI-lea. Dublin este un instrument din secolul al XX-lea. Apoi, mai este importantă pentru noi și utilizarea unor date cantitative și calitative pentru azilant în momentul în care se face relocarea. Datele calitative ar putea fi de natura lor în considerare limbii, culturii, legăturilor familiare și așa mai departe, bineînțeles, și respectarea drepturilor fundamentale. Raportarea în umbră sublinează cât de important este să ne concentrăm și pe persoanele care au cele mai mari nevoi, mamele singure, copiii, victimele torturii și așa mai departe. Raportarea noastră din umbră mai consideră și că mecanismul permanent de relocare pe care îl va propune Comisia Europeană până la sfârșitul anului în cadrul procedurii de codecizie este foarte important și este absolută nevoie de el. Ea are o opinie pozitivă, o atitudine pozitivă și speră că votul din această comisie libe ne va ajuta să transformăm principiul solidarității într-un text legislativ. În calitate de coordonatoare, aș dori să o felicit pe SCA pentru munca minunată pe care a făcut-o într-o perioadă atât de scurtă de timp. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Cecilia. Urmează Caterina Cilici. Caterina? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc, să le mulțumesc colegilor să îi mulțumesc lui Ska Keller și lui Peter Niedermüller. Niedermüller. Aș dori să mulțumesc și raportorilor din Umbra cu privire la cele două documente la care au lucrat. Am câteva comentarii de făcut. În primul rând cu privire la raportul lui Ska Keller. Propunerile sunt într-adevăr un mecanism de urgență, dar el este foarte important pentru că pentru prima oară suntem confruntați cu o problemă care afectează toate țările europene și avem o abordare europeană de solidaritate și de responsabilitate. După cum am spus, problema afectează toate statele membre și din, din nefericire au fost împovărate doar câteva, mai ales Italia. Așadar, am dorit să fac o mică contribuire, contribuție în așa fel încât să întăresc propunerea prin amendamentele mele am să mă concentrez pe cel mai important. În primul rând, cred că ar trebui să introducem câteva prevederi specifice care vizează minorii. Vom încerca să fac acest lucru la considerentul 25, unde ne referim la noul mecanism de relocare care nu ar trebui să scadă gradul de protecție oferit de hotărârea din iunie 2013 cu privire la regulamentul Dublin, hotărârea Curții de Justiție. Această hotărâre este foarte importantă pentru protecția minorilor. Am mai dorit uh, să înaintez un amendament cu privire la un aspect și anume nevoia sau posibilitatea de a exclude sau de a suspenda acest uh, mecanism ca o sancțiune de fapt împotriva Italiei sau Greciei în cazurile în care aceste țări nu reușesc să uh, urmeze măsurile necesare pentru a-și îmbunătăți um, procedurile de primire pentru migranți. Într-adevăr, ele trebuie îmbunătățite în Grecia și Italia și altundeva, însă nu cred că este corect ca în cazul în care apar anumite întârzieri să ajungem să penalizăm aceste țări prin suspendarea mecanismului de relocare. Și aici este vorba de două țări care au purtat cea mai mare povară a acestui fenomen. Și, bineînțeles, nu este vorba doar de această chestiune, dar ar fi și problema că ar avea de suferit azilanții în cazul unei astfel de suspendări. Nu în ultimul rând, și aici am înaintat un amendament, pentru a proteja azilanții, este important să introducem un termen pentru întreaga procedură ceasul ar trebui să înceapă să tică din momentul în care ajung oamenii în Grecia sau în Italia. Nu cred că are sens să definim o perioadă, un termen de o lună din momentul în care identificăm persoana care are nevoie. Iată așadar punctele pe care vreau să intervin și am spus să aduc o contribuție în așa fel încât să consolidăm raportul și sper că mâine toată lumea va sprijini propunerile mele. Președintele. Da, este important să luăm în calcul perspectiva italiană. Acum, domnul Crisogonos va prezenta perspectiva greacă. Acum urmează Mare Cristian. Și apoi vom trece mai departe. Da, mulțumesc. Aș dori să iau cuvântul pentru colegul meu, Costas Crisogonos. El este grec. El se află la Atena astăzi. El a fost raportor număr pentru GUE. Aș dori să mă alătur și eu celor care mm, exprimă mulțumiri pentru raportarea noastră, pentru felul în care a lucrat într-un regim de urgență. Într-adevăr, eforturile au fost lăudabile. Eu m-am asociat câtorva amendamente înaintate de colegul Costas. Consider că compromisele sunt, compromisele sunt bune. Nu trebuie să uităm în ce context ne aflăm aici. Am auzit că se vorbește despre mecanism de urgență, proiect pilot și așa mai departe. Ce este sigur este că mecanismul Dublin a arătat practic că este limitat și avem nevoie de un mecanism permanent. Avem nevoie de o revizuire a directivei Dublin. Când spun că avem o situație specială, avem cifrele migranților din întreaga lume și chiar în acest context doar al Mediteranei, putem spune că Uniunea Europeană nu se ridică la înălțimea uh, la care ne așteptăm, în așa fel încât să facă față problemelor cu adevărat. Cred că avem încă mult de muncă împreună și cred că felul în care am lucrat până acum este, un, uh, este lăudabil. Chestiunea consimțământului și chestiunea preferințelor personale au fost compromisuri acolo, însă eu cred că ar trebui să mergem mai departe, deoarece textul nu vorbește despre despre împărtășirea poverii. Nu cred că cuvântul povară este bun. Așadar, aș dori să ne referim la împărțirea echitabilă a responsabilităților. Deocamdată acest, această idee nu a putut să fie introdusă în compromisuri și regret acest lucru din cauza unor persoane vizate. Și aș dori să insistăm mai mult pe ideea aceasta și pe respectul drepturilor fundamentale, tocmai pentru că este vorba de persoane care cer azil. Aceste persoane au nevoie de protecție internațională și nu ar trebui să fie constrângere la acest nivel. Avem probleme după cum se arată între Grecia și Italia. având în vedere ce se întâmplă în fostă Iugoslavie. O mică paranteză, de la sfârșitul războiului rece, în fostă Iugoslavie, din fostă Iugoslavie au, văzut, au venit sute de mii de persoane în Europa. Situația acum nu mai este tocmai la fel, însă nici situația la nivel global nu mai este tocmai aceeași. Sper că vom putea continua să avansăm pe toate chestiunile pe care am căzut de acord. Pentru că aici nu este vorba de un mecanism de colegislare, practic. Mulțumesc, doamna Iotova. Se referea la o chestiune de traducere. Nici eu nu folosesc cuvântul povară, nu știu care este Uh, terminologia în diversele limbi oficiale, se vorbește despre conceptul distribution key. Însă acum urmează domnul Burton. Mulțumesc. Cred că cel mai important lucru aici a fost menționat de un coleg de la început, care a spus că este doar început această schemă cu 40.000 de persoane, știm cu toții că, ok, dar apoi avem 40 de mii, apoi încă 40 de mii și apoi ajungem la 4 milioane. Și de acolo și mai mult. Însă problema este că cu cât le permitem oamenilor să vină mai mult, cu atât vor veni mai mulți oameni. După cum a spus un orator în această dimineață, mulți dintre acești oameni pur și simplu nu sunt azilanți, în sensul propriu al cuvântului, sunt pur și simplu tineri care sunt migranți din rațiuni economice. Cred că ar trebui să adoptăm o o strategie alternativă, strategia australiană, în care oamenii sunt returnați la punctul de îmbarcare. Ar trebui să avem o cooperare veritabilă între țările europene, în așa fel încât acestea să poată face poliție în Mediterana, în așa fel încât să facem lucrul pe care l-am propus. Și ar trebui să facă uh, sistemul diplomatic este să pună presiune diplomatică asupra țărilor, țărilor foarte bogate, de exemplu Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Brunei sau Arabia Saudită, în așa fel încât aceste țări să accepte persoanele respective, deoarece majoritatea sunt, sunt musulmani. Și am putea presupune că prima lor alegere ar fi să caute azil în țara coreligionarilor lor. Eu cred că în Europa am primit suficienți azilanți de-a lungul anilor. Acum avem cifre de imigrație care ajung la ordinul milion, un, unui milion de persoane în fiecare patru ani. Așadar, trebuie să construim câte un oraș de mărime orașului Birmingham ca să încapă toți. De aceea sunt din ce în ce mai multe probleme cu tinerii care doresc să-și găsească o, un um, apartament sau o chirie. Ar trebui să adoptăm măsurile pe care am propus eu, în așa fel încât să îi primim pe veritabilii azilanți adică persoanele care sunt persecutate în mod sistematic. Și acestea, persoanele care sunt persecutate în mod sistematic și alungate din Orientul Mijlociu, sunt creștini. Așadar, ar trebui să luăm măsuri în așa fel încât să ne protejăm proprii cetățeni și să adresăm problema. Oamenii aceștia vin în direcția greșită, ar trebui să meargă în alte direcții. Domnul Kirkos acum, vă rog. Thank you, Claude. It's difficult to, to go over Mulțumesc. E dificil să discut tot aceste subiecte, dar mulțumesc domnule Keller și raportorilor din umbră. <clears throat> e un raport foarte important. Mulțumesc și lui Peter pentru adăugările sale și copii, colegilor <laughs> care au uh, îmbunătățit raportul. E o decizie importantă pentru un subiect urgent și iată că nu e decât o picătură în mare Grecia va primi numai în acest an 100 de mii de emigranți, indiferent de religie, de viață, sunt oameni uh, goniți de război, e o situație de urgență și deși numărul e mic, ne bucurăm că e un început. E o cale lungă, dar e bine că începe aici și Sperăm că această cale va duce spre soluția către această problemă. Pe noi acest raport ne-a interesat. Am uh, primit elemente, răspunsuri importante din partea Ileanei. Ne-a interesat transportul, costurile cu transportul mai ales. În Grecia nu avem bani și să-i hrănim pe acești oameni, deci uh, cu atât mai important să nu existe obstacole în a-i muta spre destinația lor finală. Și doresc să vă mulțumesc din partea colegilor greci, din partea guvernului grec că discutăm acest subiect și în special să vă mulțumesc în partea celor oameni. Știți că toate structurile de cazare acestor oameni au eșuat și oamenii sunt cei care îi ajută oamenii care îi hrănesc, care îi ajută, ei au rămas, nu ONG-urile, nu guvernul, nimic. Deci Europa nu e chiar atât de departe, iată începe să ajute și le datorăm acest lucru și vă mulțumim. Mulțumesc, domnule Chircos, într-adevăr, multă demnitate. Am avut o perspectivă italiană și una elenă, mulțumim. Lista de vorbitori e din ce în ce mai lungă. E bine că avem timp acum. Thomas, tu te referi la buget, poate mai spre final, ca să vorbești direct cu Peter. Continuăm cu Cecil Chienchi. Președinte, mulțumesc, domnule președinte. Mm, Vreau și eu să o felicit pe doamna raportor și să-i felicit pe toți colegii care au lucrat la acest raport. Am observat că această primă propunere a fost numită proiect pilot. Și cred că este un proiect pilot, deoarece trebuie să tindem spre un proiect legislativ care să fie și un mecanism permanent și obligatoriu. Acesta este un punct foarte important, cel puțin pentru noi, ca să avem o bază pe care să lucrăm uh, pe viitor. Dincolo de cifre, probabil că pe viitor vom putea să lucrăm mai bine dacă vom avea un mecanism permanent. Cred că am reușit să exprimăm viziunea Parlamentului și sper că mâine acest aviz va fi votat cu mare majoritate, deoarece noi, Parlamentul, trebuie să vorbim cu o voce puternică la Consiliu ca să se înțeleagă care este poziția noastră. Închei spunând că majoritatea uh, amendamentelor pe care le-am făcut la text uh, erau pe tema minorilor nesoțiți, pentru că uh, vreau să li se dea mai multă atenție. Mulțumesc raportorului și împreună cu colega Roberta, cred că o să reușim cu un raport din proprie inițiativă să dăm o continuitate uh, celor propuse astăzi. Mulțumesc. Thank you, Cecil. <clears throat> Next is, um... Mulțumesc, doamna Weinberg. Mulțumesc. Colegul a spus deja multe din lucrurile pe care doream să le menționez eu, dar aș mai adăuga una alta. E vorba de solidaritate aici, de acțiuni voluntare și acum, iată, este prevăzut un sistem de urgență. Asta presupune un plan de urgență, dar pe termen foarte lung. Și doamna Keller spunea că nu crede că va funcționa. Țările nu pot accepta nici cotele recomandate de uh, imigranție. Eu nu cred în această regulă. Eu cred că proiectul mare nostru, că e, e, final, adică faptul că, mare nostru, că s-a renunțat la mare nostru m-a dus la acest flux. Avem cifrele de anul trecut, iar dacă ne uităm la aceste cote, vor fi sute de mii. Va fi un sistem voluntar, dar totuși obligatoriu. Deci ce va fi până la urmă? Poți fi solidar și în alte feluri. Poți fi solidar ajutându-i pe oameni la fața locului. Nu înseamnă că toți trebuie să vină în Europa. Thank you. And now, um, Roberta. Mulțumim, Roberta Mețel. Mulțumesc m-aș uh, alătura colegilor, aș trebui să-i mulțumesc lui Sca și celorlalți pentru cooperare în acest dosar. Iată că putem <clears throat> găsi un consens, um, cum spunea și Cecil, ne ajută în cooperarea continuă pe care o avem pe acest subiect și așteptăm mai mult în acest sens. Despre un lucru dorem să vorbesc în contextul acestui raport. Tocmai pentru că ar trebui să ducă la o relocare permanentă, mi-aș dori să văd acest mecanism să fie unul corect, echitabil și să distribuie răspunderea corect între statele membre. Și dorem să introduc aici un amendament care să spună tocmai acest lucru, pentru că numai atunci vom putea judeca fiecare stat membru și facilitățile sale de primire <clears throat> când vedem că există această obligație, fiecare stat membru trebuie să-și îndeplinească aceste obligații și aceste criterii trebuie toate avute în vedere. Mulțumesc! Mulțumesc, Roberta! Și pe punctul de buget, Thomas? Mulțumesc. Sigur că sunt de acord că, așa cum spunea Peter, să fie vorba de o sumă mai mare. E important ca pentru toate aceste măsuri să fie prevăzute și mijloace de la buget. Dacă nu e vorba de sume suficiente în următoarele luni, noi am avut întotdeauna o poziție constructivă în comisia noastră și întotdeauna am putut uh, reacționa rapid la astfel de evoluții. De ce aș dori doar să spun că în ceea ce privește al doilea raport pe care îl discutăm, se pare că am ajuns la un uh, numitor comun și suntem gata să discutăm despre sumele acestea. Mulțumesc, președintele. Înainte de a reveni la cei doi raportori, aș da cuvântul Comisiei și președinției. Vă duc aminte de procedura de consultare pentru relocare. Consiliul trebuie să se pună de acord, să vedem ce spune Comisia. Și apoi vom da cuvântul și președinției și apoi raportorilor. Mulțumesc, domnule președinte. Dosarul pe care îl discutați astăzi e extraordinar mai multe puncte de vedere. A fost adoptat de comisie la doar trei săptămâni după adoptarea agendei pe migrație. Este pentru prima dată că acest articol 78.3 din tratat este utilizat ca bază legală și tot prima dată că există un cadru juridic pentru relocare, că e folosit acest cadru juridic. Și acest lucru a fost menționat de mai multe ori de dumneavoastră. E o măsură de urgență care până acum a fost tratată în toate instituțiile cu mare viteză și mulțumim pentru acest lucru. La doar șapte săptămâni după venirea propunerii, deja dumneavoastră sunteți în poziția de a adopta raportul doamnei Keller. Suntem în, aproape de un acord cu statele membre care va permite îndeplinirea obiectivelor acestei propuneri, și anume să dăm dovadă de solidaritate față de Italia și Grecia, care sunt expuse uh, la frontiera externă, care se confruntă cu acest influx dramatic și, în al doilea rând, să ne asigurăm că persoanele care au nevoie de protecție internațională au acces la drepturile lor. Uh, și aș dori să menționez câteva aspecte cheie menționate de doamna Keller și de raportorii din umbră și care sunt incluse și la amendamente. În primul rând, cât privește natura voluntară sau obligatorie și numărul de persoane. Discuțiile din Consiliu au confirmat că subiectul e controversat, dar statele membre sunt gata să dea dovadă de solidaritate. Asta e important de subliniat. De ce regretă Comisia Consiliul n-a insistat pe poziția obligatorie? E clar că statele membre sunt angajate să relocheze 40.000 de oameni și președinția lucrează de aproape cu statele membre ca să se asigure că așa se va și întâmpla. Cât privește acel număr, menționat de mai mulți membri, ați fi preferat un număr mai mare. E drept că presiunea asupra Italiei și Greciei e foarte mare și numărul crește semnificant în Grecia în fiecare săptămână, dar e clar că nu e realist din punct de vedere politic să mergem la o, la o valoare mai mare, la un număr mai mare de oameni, deocamdată. Dar e un prim pas privește cererea de relocare și preferința uh, solicitanților de azil, dată fiind ideea al 78.3 de a susține statul membru într-o situație de urgență, noi am considerat esențial ca procedura să rămână cât mai simplă cu putință și să fie eficientă. Pentru a se asigura că persoanele acestea au dreptul la exercita, au posibilitatea de a-și exercita drepturile și totodată să ușurăm situația Greciei și Italiei. Asta dorește acest articol 78.3 și de aceea reguli prea detaliate, descriptive, ar trebui evitate pentru că ar face textul ineficient. Rolul cheie vor juca experiențele anterioare, proiectul EUREMA, care se asigură că procedurile uh, vor funcționa. Suntem de acord dumneavoastră că trebuie să ne asigurăm că interesul solicitanților se potrivește cu cel al statelor membre. E un element cheie, în special dată fiind o eventuală integrare de succes a oamenilor în țările unde urmează să fie locate și pentru a evita mișcări ulterioare. Și de aceea Comisia a spus că ar trebui să țină cont de calificările migranților și la limbile pe care le cunosc. Salutăm propunerile Parlamentului de a adăuga legături demonstrabile de familie, sociale sau culturale și acestea ar trebui luate în calcul de statele membre. Am mai considerat că prioritar trebuie tratate persoanele vulnerabile și trebuie lucrat în interesul copiilor. Dar, așa cum spuneam, nu dorim să existe un sistem de a alege, de opțiuni, nici pentru uh, solicita, nici pentru statele membre. Ar duce la probleme. Ideea articolului din tratat este să susțină statele membre într-o situație de urgență. Și în ultimul rând, cererea Parlamentului ca Comisia să propună un sistem permanent de relocare. Nu pot decât să confirm că această propunere e doar un pas inițial, așa cum mai mulți dintre dumneavoastră au spus și cum am anunțat în agenda privire la migrație. Dorim ca până la sfârșitul anului să facem un mecanism mai definitiv care să aibă o abordare structurată asupra fluxurilor migratorii în viitor. Și pe această propunere vom implica Parlamentul ca viitor și ne vom uh, baza pe susținerea dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată pentru buna cooperare din discuțiile de până acum. Mulțumesc. Mulțumim. Președinția. Uh, Vă mulțumesc frumos că îmi dați cuvântul. Președinția luxemburgheză nu mai are nimic de adăugat față de cele spuse de ministrul nostru azi dimineață. Luxembourg Eficiența luxemburgheză. Da, credeam că vor fi măcar câteva săptămâni, dar mi-a plăcut. Așa, să ținem tot așa. Nu vreau să vă descurajez. Mi-a plăcut asta. Um, dar nu mă așteptam. Asigur, comisia poate folosi timpul. Comisia, nu, nu voi juca rolul Consiliului, dar am uitat să vă întreb dacă am putea da cuvântul și colegului meu care să spună două propoziții despre raportul Fernandez. Da, deci chiar folosiți acest timp, spune președintele. Da. Nu se opune nimeni, vă rog, foarte pe scurt. Cerc și eu să fiu eficient. Înțelegem că EASA a primit multe sarcini noi în agenda pentru migrație. Dorim să fim prudenți cât privește cerile de sporire a numărului de angajați. Știți că am decis acum câteva săptămâni să avem trei angajați noi în bugetul pentru 2015. Am alocat trei în plus și pentru 2016. Asta fără aduce un prejudiciu, dar uh, cred că e o cerere prematură pentru că această abordarea cu punctele fierbinți nu a fost încă implementată într totul la fața locului și evaluarea numărului necesar de angajați urmează să vină pe parcurs. Deci un pic de atenție doar asta aș dori să vă cer. Cam atât. Iar în ceea ce privește cele spuse de Thomas, finanțare suplimentară, nevoia de finanțare, Aduc aminte onoraților membri că programele naționale pentru Grecia și Italia erau la 10 zile de a fi adoptate. Bani vor intra în Grecia și Italia și tocmai în acest scos. Nu știm dacă va fi suficient sau nu, dar banii există și mai sunt 60 de milioane suplimentare pentru măsuri de urgență. Ca să aveți o imagine completă și să puteți uh, analiza mai bine circumstanțele. Într-adevăr, foarte util, spune președintele, mulțumim. Se mai poartă și discuția cu privire la cum am putea ajuta Grecia, dată fiind situația de acolo. Sunt colegii noștri care discută activ acest subiect, menționat și de colegul nostru din Grecia, proceduri de urgență. Da, mulțumesc. Mă bucur că ați făcut această observație. Acum vom da cuvântul raportorilor. Sca, dorești tu să începi sau? Mulțumesc. Mulțumesc pentru observații. Într-adevăr, utilă discuție. Da, ne-am uh, gândit la cum să facem lucrurile eficiente și funcționale, de aceea și acest calendar mic, să vedeți ce putem face în fiecare pas. Noi credem că am fost eficienți în orice caz și pentru noi a fost important ca lucrurile să funcționeze. Vorbim de un mecanism de urgență, mecanismul trebuie să funcționeze repede, să nu dureze mult până intră în vigoare, dar uh, mulțumesc și pentru raport lui Peter. Subliniez ce s-a spus deja cu acest buget. Știu că 16 angajați au trecut la Frontex, dar EASA are sarcini multe cu toate acele puncte fierbinți, cu cererile uh, de primire, cu relocarea. Cred că cu adevărat au nevoie de o susținere mai mare. Nu-și mai avea nimic de adăugat. Mulțumesc pentru cooperare, am lucrat foarte bine, mulțumesc secretariatului, asistenților și consilierilor și Sper că mâine dimineață vom ajunge la concluzii pozitive. Mulțumesc. Da, este un exemplu minunat a felului în care Parlamentul se mobilizează și lucrează într-un ritm foarte alert. Mai dorește cineva să adauge ceva? Nu, nu te teme, Peter, nu te-am uitat. Da, ai devenit paranoic, de-a dreptul. Da, tocmai eram pe punctul să-ți dau cuvântul. Vreau să mulțumesc uh, tuturor celor de la secretariat care m-au ajutat, Shane și Catherine, și pe de altă parte salut remarcele lui Thomas de Hopski despre cum putem să lucrăm împreună și cum uh, putem să ne gândim la etapa următoare. E foarte important pentru munca noastră în comun și mai ales la Comisia Libe. Mulțumesc! Da, tocmai eram pe punctul de a-ți da cuvântul ca să poți să tragi concluziile. Da, vreau să spun și că termenul limită este 20 august, orele 18 seara. Instrumentul financiar este crucial și vreau să reamintesc că trebuie să vedem ce putem să facem și din perspectiva bugetară deci și raportorii aveau această misiune să analizeze această situație pentru că trebuie să ținem cont de ce se întâmplă în Grecia și de ce se întâmplă și cu refugiații care ajung în Grecia. Și și din perspectiva bugetară trebuie să abordăm aceste chestiuni. Mulțumesc! Votul este mâine. Acum ajungem la ultimul punct. Este tot raportul lui Peter și dau cuvântul apropo de bugetul general pentru 2016, Peter. Mulțumesc. Încerc să fiu succint pentru că este după amiaza târziu. În ce privește proiectul meu de aviz, în ce privește bugetul pe 2016, am depus mai multe amende bugetare și vă atrag atenția asupra următoarelor puncte. Mai întâi, noi urmărim abordarea pe care l-am am avut în ce privește bugetul rectificativ uh, numărul 5 pe 2015. Bugetele rectificative uh, corespund uh, celor spuse în acest aviz. E vorba despre amendamente care țin de fondul pentru azilanți și pentru integrare. Am propus uh, să se creeze o linie bugetară separată pentru cele patru obiective ale uh, uh, IMAF și de asemenea să avem o linie bugetară pentru acest mecanism urgent de relocare. Scopul acestor amendamente bugetare este să se mărească transparența și să permitem Parlamentului să analizeze în mod adecvat sumele propuse pentru îndeplinirea diferitelor obiective ale acestui fond. Sper că toată lumea va fi de acord cu mine în această dorință de a obține mai multă transparență. De asemenea, am propus o linie bugetară pentru un fond de uh, operațiuni de salvare și uh, de pisare și salvare în uh, mare. Deocamdată nu există niciun fel de finanțare pentru o asemenea linie bugetară. Salut mărirea bugetului Frontex uh, și pentru operațiunea Poseidon, dar eu am cerut să se creeze o linie bugetară uh, separată pentru operațiunile Triton și Poseidon, pentru că aceste operațiuni să fie finanțate separat de Frontex. Încă o dată, ca să există mai multă transparență. Am inclus formularea din compromisul pe tema Europolului și sper că această formulare ne va facilita munca pe această temă. În ce privește instrumentul de flexibilitate și bugetul 2016, în cele două proiecte de aviz am să depun amendamente astfel încât să cer mărirea bugetului și uh, mărirea uh, numărului de angajați de la uh, EASO. Oricum am să vă trimit toate aceste amendamente în următoarele zile. Am să mai depun amendamente și ca să cer continuarea finanțării pentru proiectele pilot în vederea integrării populației Roma și pentru acțiunea pregătitoare de ajutorare a victimelor uh, torturii. Eu aștept vești de la raportorii din umbră ca să ne ocupăm de amendamente în timpul verii și să avem un aviz solid din partea LIBE pe marginea bugetului pe anul 2016. Îți mulțumim frumos, Peter, pentru că ai muncit din greu la acest aviz și îmi cer scuze că am inclus acest punct atât de târziu pe ordinea de zi, deși este foarte important, dar din păcate nu multă lume a mai rămas în sală. Avem măcar un raportor din umbră aici, Thomas. Mulțumesc, domnule președinte. Îți mulțumesc, uh, Peter. Chiar bănuiam că el își dorea uh, să fie raportor din umbră pentru că îi place mult să fie lăudat pentru munca extraordinară pe care o depune. Am avut o cooperare minunată, este o plăcere să lucrez cu cineva atât de inteligent precum el, cineva care știe despre ce vorbește, mai ales când vine vorba de bugete. Deci jos pălăria, Peter. Am câteva mici observații, dar uh, vor fi succinte. Mai întâi salut faptul că raportorul și-a bazat munca pe prioritățile noastre definite în comun, inclusiv prioritățile PPE. Și, de asemenea, apreciez faptul că bugetul a fost mărit pe anul 2016 pentru liniile bugetare care ne interesează. Am avut câștig de cauză și vom putea să promovăm aceste măriri bugetare pe lângă alegătorii noștri însă rămân câteva puncte problematice din perspectiva PPE-ului. Primul este că trebuie să fim atenți atunci când vrem să modificăm structura bugetului și nu știu dacă crearea unor noi linii bugetare este neapărat de ajutor sau dacă nu, care cumva va complica și mai mult finanțarea acestor obiective. Agențiile europene, CEPOL, Eurojust, Europol, joacă un rol important și trebuie să ne asigurăm de faptul că au un buget și uh, un număr de angajați suficient. Așa cum a spus și Ska Keller, nu are sens să mai repet. Deci eu nu înțeleg de ce în proiectul de buget pentru 2016 efectivul scade ori în bugetul rectificativ numărul 5, la care s-a referit Peter, noi am cerut mărirea numărului de angajați. Uh, EASO, Eurojust, Frontex sunt agenții cheie și se tot face mereu aceeași greșeală. Și încă un lucru pe care l-am observat, când e vorba despre instrumentul de flexibilitate, trebuie să vedem dacă avem bani suficienți pentru proiectele pilot deoarece acestea din urmă joacă un rol important pentru viitoarele politici din uh, Uniunea Europeană. Odată ce uh, primim evaluarea acestor proiecte de la Comisie, odată ce am primit-o, mai bine zis, m-am bucurat să văd că unele proiecte au fost evaluate într-un mod pozitiv și deci merită să le sprijinim și pe viitor. Oricum, acest lucru demonstrează că la comisia noastră s-a muncit foarte bine. Încă un lucru vreau să spun. Dezbaterea despre imigrație riscă să lase într-un cont de umbră uh, subiecte importante, ca de exemplu lupta împotriva traficului cu droguri. Să nu uităm că piața este invadată de noi uh, substanțe narcotice, mai ales uh, droguri sintetice. Să nu estim, subestimăm această problemă. Peste 3 sau 4 ani s-ar putea să ne explodeze în față această problemă, pentru că ea va fi luat amploare. Mulți tineri uh, fac experiențe cu aceste noi droguri, le testează și apoi devin dependenți trebuie să nu scădem finanțarea pentru lupta împotriva drogurilor. Aceste fonduri nu au mai fost mărite în ultimii cinci ani și chiar vă rog să sprijiniți această inițiativă a mea, deoarece este un domeniu foarte important. După imigrație, așa cum am auzit și azi dimineață, în timpul uh, uh, prezentării președintei Eurojust, drogurile rămân un domeniu privilegiat uh, unde criminalitatea organizată este foarte activă. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară plăcută și îți mulțumesc încă o dată, Peter, și îți mulțumesc și ție, Claude, pentru faptul că ai respectat ordinea de zi și ai prezidat atât de bine această întâlnire. Mulțumesc, uh, Thomas, îi datorez domnului Iaze că uh, scuze pentru că uh, inițial nu era decât un singur raportor din umbră în sală și acum a venit și dumneavoastră și a venit și doamna Sargentini. Mă rog, acum dumneavoastră erați în sală, deci vă dau cuvântul și apoi am să dau cuvântul domnului Bjorg. Deci pentru ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în numele ALDE raportorului pentru proiectul de aviz și noi salutăm uh, mărirea bugetului pentru Frontex și noi știm că trebuie să facem față acestei crize în domeniul imigrației și noi sprijinim uh, nevoia de a mări numărul angajaților de la aceste agenții. Însă există câteva aspecte care țin de competența libe și care nu apar în aviz. Cred că trebuie să um, acordăm mai multă atenție Eurojust și Agenției pentru Drepturile Fundamentale și mai ales coordonări între aceste agenții. La liniatul 6 din aviz și apropo de Europol, cred că este important să avem o idee a impactului bugetar a noului centru de luptă împotriva terorismului care a fost uh, uh, inclus în Agenția Europeană pentru Securitate. Nu se știe dacă um, acesta presupune costuri suplimentare sau dacă nu um, va uh, necesita nicio cheltuială suplimentară. Oricum am să discut și cu colegii din grup ca să se iau decizie finală în ce privește amendamentele pentru că mi-a fost greu să mă consult cu ei. Ultima discuție pe care am avut-o între noi raportoare, a fost marți. Mulțumesc, Malen Bjorg, acum are cuvântul. Mulțumesc că și noi. Mulțumim domnului raportor. Îi mulțumim pentru excelenta colaborare de care ne-am bucurat. Acest proiect de aviz este unul bun, putem să-l sprijinim. Unele elemente ni se par problematice, ca de exemplu când cereți mărirea bugetului pentru Frontex, noi suntem împotrivă criza, imigranții, aceste catastrofe sunt foarte importante, se aplică măsuri de um, reprimare de către Europa și ele nu sunt eficiente. Mai bine să finanțăm uh, primirea emigranților și de aceea am depus amendamente în acest sens. De asemenea, ne mulțumește faptul că propuneți mai mult personal pentru uh, um, acest, uh, personal care să gestioneze acest fond pentru imigrație și noi vrem să știm exact unde ajung acești bani, de aceea am depus în amendamente care am spus că trebuie să se lupte mai mult împotriva discriminării și că trebuie să ținem cont și de agenda noastră în ce privește securitatea. Credem că ar trebui să nu ne mai gândim doar cum să uh, uh luăm măsuri de pedepsire, ci să avem mai degrabă sisteme de uh, integrare. Deseori mi se pare că alegem calea cea mai simplă, cea mai rapidă, în loc să ne gândim uh, pe termen lung. Mulțumesc! Vreau să-i dau cuvântul și lui Paul Caperon de la Direcția Generală Bugete Puteți să faceți un comentariu succint. Da, un comentariu de natură tehnică. Vă aduceți aminte, poate, că în timpul perioadei de programare precedente am um, creat aceste patru fonduri și am avut și proiecte pilot și gestionarea acestor linii bugetare și gestionarea era uh, complicată, dacă nu chiar rigidă. Acum cred că avem uh, o nouă nomenclatură. Fiecare linie bugetară are două obiective specifice. Pe de o parte, azilul și solidaritatea între statele membre și pe de altă parte, imigrarea, integrarea și returnarea. Trebuie să subliniem faptul că pe deosebire de perioada de uh, programare financiară precedent, precedentă, avem un cadru comun de evaluare, mai ales pentru IMAF, și de asemenea un cadru de monitorizare. Există și niște indicatori clari care sunt folosiți de statele membre atunci când fac rapoarte. În proiectul de buget avem un document care se numește Program Statement în limba engleză, și care, pentru fiecare obiectiv specific, uh, um, stipulează care sunt fondurile alocate. Deci, nu ni se pare că a crea noi linii bugetare ar fi soluția cea mai adecvată și s-ar putea, în plus, să devină contraproductiv în anumite domenii. Căci, mai ales în această perioadă de criza imigrației, dacă trebuie să luăm bani din diferite linii bugetare, atunci apare uh, o dificultate suplimentară, mai ales cea a transferului de la o linie bugetară la alta. Dacă vreți să mobilizați fondurile rapid în caz de urgență, ceea ce se întâmplă acum, uh, e mai bine să nu creați linii bugetare specializate și în plus noi ar trebui să reprogramăm uh, baza de date pe care o folosesc statele membre pentru a face solicitări de finanțare și, de asemenea, pentru a trimite rapoarte. Comisia consideră că cu aceste două linii bugetare suntem mult mai eficienți decât în perioada de programare precedentă și avem totuși și mai multă transparență, mai ales în ce privește raportarea. Colegii mei de mai multe ori au venit și v-au vorbit despre cum sunt puse în aplicare aceste fonduri și sunt mai mult ca sigur dispuși să o mai facă și pe viitor. În ceea ce privește relocarea, am aceleași argumente ca și pentru cele patru linii bugetare a MIF. Informațiile detaliate se vor regăsi în programele naționale de îndată ce acestea vor fi elaborate. Este însă și o acțiune cu un caracter temporar și știind că va fi pusă în aplicare folosind procedura de la articolul 18 din regulamentul AMIF, ni s-a părut că era legitim ca creditele uh, corespunzătoare să vină din linia bugetară care se referă la acest articol. Închei. În ceea ce privește Frontex, înțeleg că bugetul Frontex a fost mărit în mod considerabil. M-am uitat la cifre ceva mai devreme. Uh, în 2006, când am pregătit propunerea Frontex, se prevedea ca în 2013 bugetul Frontex să fie de 43 de milioane. Ori știți cam la ce cifră am ajuns acum. A crea o linie bugetară specifică pentru Triton și Poseidon am avea nevoie de un temei juridic, așa cum se întâmplă cu Agenția Maritimă, dar eu unul mă întreb, ce se întâmplă dacă se renunțe la Triton și Poseidon? Pentru că dacă nu mai există fluxul migrator în Marea Mediterană, nu mai avem nevoie de ele. Și ce facem dacă apoi avem fluxul migrator din Ucraina? Veți crea și atunci niște linii bugetare? <laughs> Oricum, merită să ne gândim și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Um, so just Peter, would you like to... Mulțumesc. Peter, foarte pe scurt, vreau să mulțumesc colegilor pentru comentarii și observații. Oricum, pe timpul verii vom lucra la buget. Ați văzut că termenul limită pentru amendamente este 25 august și sper că la începutul lunii septembrie vom putea să mai discutăm despre toate acestea la comisie. Mulțumesc. Da, întotdeauna sunt uh, teme de făcut pe vară pentru Comisia de Bugete. Încă o dată, toată aprecierea noastră pentru faptul că munciți inclusiv pe timpul verii, dumneavoastră și toți raportorii din umbră. Tocmai am primit o notiță de informare, dragi colegi, că la orele 19 La orele 19 are loc a patra dezbatere despre imigrație și se proiectează un film. Este un eveniment găzuit de doamna Mezzola în sala ASP 1G3. Deci filmul se numește Academia Plutonus la orele 19. Presupun că ați fost deja invitat, dar ne-a rugat să mai menționăm o dată. Vă mulțumesc, dragi colegi, am încheiat ordinea de zi pentru astăzi și